Mulțumesc, le mulțumesc tuturor doamnelor deputate și domnilor deputați pentru toate întrebările, fără nicio excepție. Eu am încercat să vă răspund la toate întrebările pe cât am putut cu putință. Ce pot să vă garantez e că am entuziasmul și voința necesară pentru a-mi duce la bun sfârșit competențele însărcinate de către domnul Juncker. Eu cred că trebuie să combatem schimbarea climatică. Eu cred uh, cu tărie că Uniunea Europeană poate fi un lider în ceea ce privește creșterea ecologică. Putem fi lideri și în ceea ce privește energiile regenerabile, ne putem dezvolta industria noastră în acest domeniu și putem obține de asemenea niște acorduri comerciale care să nu ne oblige să ne delocalizăm producția în țări terțe. Deci putem să dezvoltăm o industrie europeană puternică. Și cred uh, cu tărie că noi, europenii, putem avea niște rețele energetice complet interconectate și o piață comună care să funcționeze în mod transparent. Voi face eforturi pentru toate acestea și, de asemenea, mă voi coordona cu uh, vicepreședinta Comisiei, cu vicepreședinta pentru ocupare și uh, competitivitate și cu toți ceilalți comisari oricum voi colabora. Însă, doamnelor și domnilor deputați, eu îmi doresc să putem colabora. Eu am fost parlamentar, am fost 13 ani europarlamentar. Știu care sunt exigențele Parlamentului European. Știu ce ceream și eu când eram în locul dumneavoastră. Iar eu vă cer acum să îmi acordați încredere. Eu voi fi întotdeauna disponibil, voi fi la dispoziția dumneavoastră, vă voi informa întotdeauna. Și vreau să-mi iau un angajament clar pentru a face niște uh, studii de impact uh, în ceea ce privește toate propunerile, din punct de vedere economic, social și al mediului înconjurător. De asemenea, îmi doresc ca de fiecare dată să fie consultați cetățenii și să fie consultați cu seriozitate. Și de asemenea îmi doresc ca Parlamentul European să se implice în elaborarea proiectelor Comisiei de la bun început, pentru că astfel împreună să putem căuta angajamente, să putem încerca să obținem angajamente importante, deoarece ne așteaptă clipe grele. Noi trebuie să fim lideri în ceea ce privește schimbarea climatică și acolo va trebui la negocieri să vorbim pe un singur glas. Va trebui de asemenea să ne cumpărăm împreună combustibilul. Va trebui să demonstrăm că Uniunea Europeană înseamnă mai mult decât 28 de state membre. Eu sunt sprijinit de două direcții generale extrem de bune, pe care le cunoașteți. Comisia ITRE a avut de-a face cu una, Comisia ENVI cu cealaltă. Funcționarii uh, europeni din aceste direcții generale sunt străluciți. Cele mai bune creiere din lume sunt în Uniunea Europeană și trebuie să le punem la treabă împreună. Eu știu că unii au rețineri în legătură cu portofoliul, portofoliul meu și cu faptul că sunt două competențe unite. Însă eu cred că va fi ceva echilibrat de la bun început, vom fi ambițioși de la bun început și sunt sigur că dacă vom reuși să colaborăm, vom reuși să găsim o soluție la cele mai importante probleme cu care se confruntă acum Uniunea Europeană. Generațiile viitoare merită Uh, o biodiversitate, merită o natură bine conservată. Nu trebuie să-i supunem la niște riscuri uh, nemai văzute. Însă să nu uităm că și generația noastră, cei 25 de milioane de șomeri, au nevoie de competitivitate, de creștere economică, ei au nevoie de niște norme de mediu care să acompanieze creșterea economică. E un echilibru greu de atins, e drept, sunt conștient de asta, însă astăzi uh, îmi iau angajamentul că voi garanta acest echilibru și îl voi garanta cu colaborarea dumneavoastră a tuturor. Prin urmare, dacă mi-acordați încrederea, eu sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră și vă mulțumesc tuturor pentru prezența dumneavoastră astăzi la această audiere. Uh, thank you very much, Mr. Commissioner Mulțumim uh, foarte mult, domnule comisar desemnat. Iată că ne-am încadrat perfect în ce privește timpul. Am câteva informații pe care trebuie să vi le transmit. Pentru Comisia Envi, colegul Lavia are cuvântul. Uh, volevo anch'io... Mulțumesc, Jersey. Aș vrea și eu să mulțumesc aici uh, tuturor deputaților și candidatului la postul de comisar pentru răspunsurile și pentru întrebările pe care le-am avut astăzi. Și aș vrea să vă spun pentru coordonatorii Comisiei ENVI că vom avea întâlnirea de evaluare de la 10 la 11 mâine, de la 10 jumătate la 12 jumătate vom avea reuniunea comună a coordonatorilor între Envi și ITRE. Și am să dau cuvântul domnului Buzec din nou. Dragi colegi, acum informații pentru Comisia ITRE. Întâlnirea coordonatorilor o cunoașteți deja foarte bine, însă și mai important este că următoarea uh, audiere va avea loc la 13.30 Vreau să vă spun că mulțumim foarte mult tuturor celor care ne-au urmărit direct pe internet astăzi această activitate parlamentară și tuturor celor care au fost prezenți aici alături de noi și candidatului la postul de comisar. Vă mulțumesc și seară plăcută!